Okay. Dear colleagues. Dragi colegi, se deschide această ședință extraordinară a Comisiei INTA aici la Strasburg. Cred că toată lumea a primit ordinea de zi. Dacă sunt uh, dorințe de a schimba această ordine de zi? Se pare că nu, așa că vom trece mai departe. Comunicările președintelui, punctul 2, ca de obicei, din păcate președintele nu se mai aude, se aude cu întreruperi. Se întrerupe microfonul președintelui, dacă puteți să-i atrageți atenția. Nu se mai aude deloc acum. Foarte bine. Se pare că a fost o problemă cu microfonul. Trecem acum imediat la primul vot la acest proiect legislativ atât de important. E vorba de uh, screeningul pentru investiții directe străine în UE. Însă, înainte de a începe cu votul, vom face un vot de probă. Să vedem dacă toată lumea este pregătită. Ich rede auch schon ganz langsam, weil sie mir das gesagt hat. Vorbesc mai încet acum pentru că mi-ați atras atenția. Oh. Emma is trying to get her voting card. Nevertheless... Toată lumea să-și pregătească cardul de vot și putem face un test. Toată lumea trebuie să participe la acest vot. Martin, știi cum funcționează aparatul de vot? Se pare că da. Am deschis votul. Nu va merge? Okay, and the test vote is closed and S-a închis votul. Nu avem probleme, totul este în regulă. Deci putem trece la treabă. Screening of Foreign Direct Investment. Deci, la raportul acesta, primul amendament pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Un vot pe părți la amendamentul 27, prima parte. Prima parte este caducă. Votăm deci a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, 4, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4.2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 de la AFET pentru împotriva abțineri se respinge. N-a fost ITRE 27? Tu ai spus AFET. Ai, ai spus AFET. Sorry, I... 27 de la AFET, într-adevăr. Deci 27 de la AFED a fost respins. Trecem la compromisul 4.3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 296 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...387, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 de la AFET pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9.2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9.3 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentele identice 415 și 416 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 95 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 95A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, 5B, Deci compromisul nou 5B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul nou 5C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Foarte bine că s-a adoptat. 68 pentru, împotriva. Vom face o verificare la 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la considerente. Compromisul R1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul R2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru, Vă rog să stați liniștiți și să mergem mai departe. Deci 81 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul R3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul R4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul R5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, se pare că am uh, sărit peste 97, avem încredere în secretariat care ne spune asta. Deci ne întoarcem la amendamentul 97 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. Compromisul R8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R10A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R12A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R12B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R12C pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare la compromisul R12C. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă în mod clar. Compromisul R13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R15A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R16A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R20A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R21A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum trecem la anexe. Compromisul anexa 1A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul anexa 1B pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 400 Nu, este caduc. Și cu asta, cred că mai avem doar votul final. Și vom face un vot electronic. Deci votul final s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul și iată un rezultat minunat. Felicitări raportorului, domnului Prust, pentru că s-a adoptat cu o mare majoritate. So, and now I give you the floor, Mr. Și acum vă dau cuvântul, domnule Prust. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au participat și a raportorilor din umbră care au ajutat să ajungem la acest rezultat bun. Vă mulțumesc pentru cooperare. La ultima ședință, la ultima întâlnire a raportorilor din umbră, v-am spus-o cu foarte mare sinceritate. Vreau să vă cer susținerea pentru negocierea pe baza amendamentelor adoptate la Comisia INTA în conformitate cu regula 69C. Și asta nu pentru a evita dezbaterea, pentru că, într-adevăr, este o temă extrem de importantă. Însă, din păcate, calendarul uh, nu este în favoarea noastră și știți foarte bine care sunt termenele stabilite. Dacă ținem cont în special special de termenele pentru traduceri. Nu vom putea vota la plenarea din iunie. Va trebui să amânăm votul, asta teoretic, până în iulie. Trialogul, prin urmare, n-ar putea începe decât în luna septembrie. Și dacă ținem cont, și doamna comisar mi-a confirmat acest lucru, uh, Consiliul a amânat această dezbatere, cred că ar fi păcat ca la Consiliu să se aștepte poziția Parlamentului pe această temă, în timp ce am reușit să ajungem la niște compromisuri larg susținute. Președinția bulgară, pe de altă parte, cu care m-am întâlnit, a lucrat foarte mult pe această temă. Consider acest text ca fiind o adevărată prioritate și nu ne putem permite să mai pierdem încă două luni de zile și de aceea v-aș spune mm, că această propunere este cea mai bună. Textul acesta, după cum știți, a creat așteptări foarte ridicate din partea companiilor europene și știm foarte bine că pentru multe dintre ele timpul înseamnă bani, înseamnă eficacitate, pragmatism și, prin urmare, cred că ar fi foarte bine să câștigăm aceste două luni. De aceea vă propun să începem negocierea pe baza amendamentelor adoptate la Comisia INTA. Iată ce aveam de spus, domnule președinte, și în încheiere mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care și-au adus uh, contribuția la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Prust! Dacă ținem cont de majoritatea largă pe care am avut-o aici la comisie și de termenele uh, care ne constrâng, raportorul, ați văzut, uh, v-a cerut uh, să uh, acționăm în conformitate cu regula 69C pentru a începe negocierile interinstituționale și deci vă cere un mandat. Vă reamintesc că pentru votul asupra acestui mandat, echipa de negociere este formată din președintele INTA, raportorul principal și raportorii din umbră și din cauza regulii 54 și a intervenției ITRE, va trebui să includem, și o facem cu mare plăcere, și raportorii din partea ITRE. Doam... Domnul Buticoifer și negocierile pot începe după ce se va anunța decizia la plenară. Asta se va întâmpla pe 11 iunie. Acestea fiind spuse, putem trece la vot. Așa cum ne-a cerut raportorul pentru mandat, uh, s-a deschis votul, este un vot electronic. And the vote is closed. Și votul s-a închis. Și vom face așa, deci vom anunța în plenară ca echipa să înceapă negocierile. Vă mulțumesc pentru această majoritate clară. Și trecem la votul următor. Mai mult sau mai puțin uh, legat de primul vot, e vorba acum de situația relațiilor între Uniunea Europeană și China. Avem un raport din partea domnului Vecle cu multe amendamente. M-am uitat Ah, cu atenție la amendamente. Nu uitați că și astea reprezintă un exercițiu 54 cu afet și având în vedere trecutul nostru între Inter și afet, trebuie să ne uităm cu atenție la amendamente. Multe comisii vor ah, discuta competența celelalte comisii. Prin urmare, am avut o discuție cu mai mulți membri a doua parte a amendamentului 46, trebuie să vă spun că e inadmisibil, pentru că ține de competența a fet. Și în al doilea rând, GUE ar dori să precizeze că nu participă la compromisul 3B și la compromisul 4B. După ce am făcut aceste anunțuri, putem începe votul Primul vot, compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 ar putea fi o adăugire. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3A, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4A, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine e pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 41. E compatibil cu compromisul 5. Cine e pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 6, pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Apoi avem amendamentul 46, doar prima parte la vot, pentru că a doua este inadmisibilă. Prima parte, așadar, de la 46, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se, re, se respinge. 48, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Verificăm. Amendamentul 86. Verificăm votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri. 13. Erați probabil pe pagina anterioară. Deci, încă o dată, ca să fie clar, compromisul 13. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 cu o mare majoritate. Felicitări domnului Winkler. Intervenții fără microfon din sală. Nu sunt convinsă care, care a fost rezultatul de la 41. Am venit cu, sau m-am manifestat cu târziere, nu știu dacă mai putem verifica. Uh, în principiu nu verificăm amendamente care sunt atât de îndepărtate și la care rezultatul a fost foarte clar, că a fost respins. În fine, a fost, uh, în fine, dar oricum să mai verificăm o dată, vot electronic la 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ah, ok. Perfect. Minunat. Au votat 36 de membri și s-a adoptat. So, it's always a better situation. Totdeauna e preferabil să ridicați clar mâna, cât mai sus. Și acum punctul meu preferat, diverse, mai ales dacă astăzi nu e nimic, ședința următoare pe 20 iunie, aici la Bruxelles, spune vorbitorul. Mulțumesc și o seară plăcută!